declarația Comisiei um, referitoare la decizia adoptată cu privire la actul european privind accesibilitatea și are din nou cuvântul doamna comisar Tyson. Doamna președintă, onorați membri ai Parlamentului European, mă bucură că pot anunța anunțarea de către Comisiei a deciziei referitoare la actul european privind accesibilitatea. Este ocazia pentru mine să vă mulțumesc pentru informațiile, pentru sprijinul pe care mi l-a acordat Parlamentul European pe parcursul pregătirii acestei directive. Cred că știți că există în continuare multe obstacole în calea oamenilor cu dizabilități care nu pot să-și exercite în totalitate drepturile lor în societate. Deseori nu pot alege unde și cum să trăiască, se confruntă cu provocări suplimentare de a găsi și a păstra un loc de muncă sau să participe la a, activități educative, pentru a numi doar câteva exemple. Inov- inovația tehnologică oferă un potențial foarte mare pentru a depăși obstacole. Dacă este să ne gândim la telefoanele inteligente, la e-banking, e-banking sau uh, cumpărăturile pe internet. Toate aceste activități ne schimbă societatea, ne schimbă economia, ne ușurează viața. Dacă aceste produse și servicii sunt accesibile, ele oferă noi posibilități persoanelor cu dizabilități de a participa la, la activitățile sociale și de a avea alegeri independente. Stimați membri ai Parlamentului, vedem că cererea pentru aceste servicii accesibile este în creștere. Este un lucru explicat și prin îmbătrânirea demografică. Se estimează că în anul 2020 120 de milioane de europeni vor avea o dizabilitate sau vor avea funcții, o funcționalitate limitată. Uniunea Europeană și statele ei membre s-au angajat în cadrul Convenției ONU referitoare la dreptul persoanelor cu dizabilități să garanteze uh, un mai bun acces la produse, la servicii și la clădiri. Statele membre au început să adopte legislații privind accesibilitatea într-un mod independent, fără nicio coordonare. Și dacă nu vom lua acțiuni pe plan european, divergențele existente în uh, legile naționale vor crește, ceea ce va îngreuna și mai mult industriei posibilitatea de a vinde produse și servicii într-un uh, transfrontalier și va fi mai greu cetățenilor care au nevoie de aceste servicii și produse să le acceseze. Și obiectivul propunerii noastre este de a elimina și a preveni apariția unor bariere între statele membre prin uh, aceste cerințe divergente privind accesibilitatea. Ne dorim uh, stabilirea unor cerințe uh, uniforme privind accesibilitatea care să permită industriei să oferă o gamă cât mai largă de produse și servicii peste tot în Europa la un uh, preț mai bun. Cerințele de accesibilitate pe care le cerem se bazează pe principiul accesibilității și nu uh, ne referim la detaliile tehnice și astfel lăsăm loc inovării și flexibilității. După consultări uh, extinse efectuate cu părțile interesate, am ales cu mare grijă uh, produse și servicii cheie cotidiene care sunt cele mai importante pentru a sprijini un trai independent și trebuie să fim să recunoaștem că um, viața cotidiană poate fi îmbunătățită prin simple îmbunătățirea aduse uh, accesibilității. Cu toții, de exemplu, am avea, um, am avea doar avantaje dacă anunțurile în gări ar fi mai clare sau am avea la dispoziție documente cu litere mai mari. Sunt propuneri care vor uh, ușura viața societăților comerciale și mai ales întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii să-și vândă produsele în toate statele membre ale Uniunii Europene și astfel va fi stimulat eh, comerțul transfrontalier și va fi consolidată competitivitatea. În ceea ce privește achizițiile, licitațiile uh, publice, Societățile care participă la aceste licitații vor ști foarte clar care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească. De asemenea, clauza bunului simț inclusă în această propunere va garanta o directivă cât mai echilibrată. Actul european privind accesibilitatea vine în, comp- în completarea propunerii de directivă privind accesibilitatea site-urilor de internet a autorităților publice, care a trecut deja de uh, o primă lectură. Discuțiile în Consiliu au progresat atât de mult încât considerăm că în curând trialogul va putea demara și cerem Parlamentul European să continue să dea dovadă de această atitudine constructivă și să permită adoptarea acestei propuneri cât mai repede posibilă. Domnilor și domnilor, cred că toată lumea are de câștigat și mulțumit acestei propuneri, costurile pentru societățile europene vor fi uh, reduse și acțiunile vor fi uh, benefice și din punct de vedere al bugetelor mai reduse. Această directivă și cred că aceasta, acesta este aspectul cel mai important al său, această directivă va facilita accesul persoanelor cu dizabilități la educație, le va spori posibilitatea de a găsi un loc de muncă, le va oferi o libertate mai mare și un număr mai mare de uh, oportunități în alegerile de viață cotidiană. Și în concluzie, aș dori să Subliniez din nou că intenția Comisiei este de a consolida uh, echitatea socială în Europa. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă pentru a ne asigura că creșterea economică și progresul social pot merge mână în mână. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna comisar. În numele PPE dau cuvântul doamnei Estara Sferagut. Un minut 30. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar Tyson. Această directivă este cerută într-adevăr de cetățeni și sperăm că după sincopele din 2012 lucrurile vor merge înainte așa cum trebuie. Apoi, în ceea ce privește organizațiile persoanelor cu dizabilități, cred că trebuie să avem egalitate, asigurându-se participarea egală a acestei categorii de persoane Ideea este să îmbunătățim accesibilitatea anumitor obiecte și produse pentru cei cu dizabilități, după cum spunea doamna comisar. Este vorba de un text de reglementare care presupune ajustarea diferitelor elemente de pe piață. Convenția Națiunilor Unite pentru persoane cu dizabilități în partea nouă se subliniază garantarea accesibilității la dispozitive, cum ar fi computere, telefoanele, serviciile bancare, toate acestea trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități și, într-adevăr, amendamentele propuse de comisie, practic, extind dispozițiile deja existente pentru a crea, într-adevăr, numeroase posibilități pentru cei cu dizabilități. Mulțumesc. Mulțumim, SND, doamna Iuta Steinruck, un minut. Propunerea Comisiei pentru a îmbunătăți accesibilitatea la produse și servicii este o propunere importantă de care am fi avut nevoie deja de mai mult timp pentru a îmbunătăți viața zilnică a aproximativ 80 de milioane de europeni. Este important ca pe o piață unică să avem aceleași standarde și să avem o abordare comună, pentru că acest lucru ușurează viața celor afectați de aceste probleme și reduce costurile. În general, propunerea făcută de propunerea făcută de Comisia Europeană este la fel de importantă ca și integrarea activă a celor afectați pe piața pe piața muncii. Eu cred că și piața digitală unică ne oferă o șansă foarte importantă pentru că astfel uh, oamenii cu persoanele cu dizabilități se vor putea integra și mai bine pe piața muncii. Mulțumesc, doamna McIntyre, numele ECR. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută am uh, organizat un eveniment în Parlament și carmen Russell a venit să vorbească despre oportunitățile uh, anului de pauză pentru tineri cu uh, dizabilități. Callum studiază la un colegiu din Bruj, este un tânăr foarte articulat, foarte hotărât, este britanic și este orb. Însă, dizabilitatea nu poate fi lăsată să definească o persoană. Dizabilitatea nu trebuie să fie o barieră în calea unui rol complet uh, pe care o persoană să-l joace într-o societate. Callum a subliniat faptul că website-urile Uniunii Europene, ale instituțiilor Uniunii Europene, sunt complet inaccesibile. Asta nu este un lucru acceptabil. Pentru numele Dumnezeu, haideți să ne facem ordine în propria curte. Avem un proverb în Marea Britanie oamenii care trăiesc în case de sticlă n-ar trebui să arunce cu pietre. Haideți să ne asigurăm că propriile noastre uh, instituții au website-uri accesibile înainte de a merge mai departe. Vă mulțumesc. În numele alt are cuvântul doamna Marian Harkin, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc și în primul rând aș vrea să vă felicit, domnule comisar, pentru că v-ați ținut de cuvânt și, într-adevăr, ați introdus această propunere legislativă. E un pas important în încercarea de a asigura că mai multe produse și servicii sunt accesibile celor cu dizabilități. După cum spuneați și dumneavoastră, până în 2020 ne așteptăm să avem 120 de milioane cu o formă sau altă de dizabilitate în Uniunea Europeană și, prin urmare, această propunere legislativă va asigura un plus de accesibilitate la produse și servicii, dar are și o logică economică mai mulți clienți pentru uh, diferiții producători. Apreciez gama largă de servicii avută în vedere de la computer, la servicii bancare, de la e book la uh, telefoane inteligente și la servicii de transport. Toate se regăsesc în această propunere. <clears throat> Și după cum spuneați, soluțiile tehnice nu sunt specificate. Ce avem aici sunt acele trăsături pe care produsele și serviciile respective trebuie să le aibă pentru a fi accesibile și acestea sunt prezentate clar. E important să avem acest gen de flexibilitate pentru producători și pentru firmele prestatoare, dar trebuie ca accesibilitatea să fie avută în vedere încă din faza de proiectare. Știm ce spune Declarația Națiunilor Unite, Convenția Națiunilor Unite iar produsele accesibile sunt o precondiție a realizării acestor deziderate. De asemenea, și în materie de societate digitală, aceste produse pot aduce un spor de incluziune socială. Vă mulțumesc. Acum în numele GUE, Angel are cuvântul doamna Anderson. Acest, această propunere este esențială, mai ales după ce ONU a demarat o anchetă particulară prin care investigează încălcarea drepturilor uh, fundamentale ale oamenilor în urma reducerilor bugetare în domeniul sănătății din Regatul Unit. Reduceri care au afectat cel mai puternic oamenii cu dizabilități. Ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități care au nevoie de un acces la calculatoare, la bancomate, la automate de bilete și așa mai departe? Câți dintre europarlamentari, mă uh, întreb, încerc, încearcă să acceseze aceste servicii pentru a ajunge la, la Strasburg? Avem nevoie de această propunere Uh, pentru a determina adoptarea unor, unei legislații care să garanteze accesibilitatea și uh, sper că și Irlanda va ratifica această convenție a ONU. Deci salut această propunere, doamnă comisar, chiar dacă ea vine uh, cu întârziere mare. Mulțumesc în numele, datorită faptului că domnul că reprezentantul uh, verzilor ale nu este în sală, dau cuvântul domnului Cosa acum pentru un minut și jumătate. Doamna comisar, mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru că v-ați îndeplinit promisiunea față de noi în mai puțin de un an și ați uh, propus acest uh, act privind accesibilitatea. Trebuie să facem ceva în legătură cu obstacolele în calea accesibilității în Europa. Asta este scopul nostru comun. Ați subliniat că până în 2020 vor fi 120 de milioane de persoane care vor avea un fel sau altul de dizabilitate. Unul din patru cetățeni europeni va avea o dizabilitate sau alta. Reglementarea fondurilor europene, regulamentul privind fondurile europene de asemenea face parte din acest pachet mai mare, ca să spunem așa, de asemenea și carta privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în special uh, recomandarea numărul 2 privind accesibilitatea. Aș vrea să subliniez că aceasta este prima dată în care vedem în legislația europeană definiții privind accesibilitatea. Acesta oferă un cadru pentru munca noastră în viitor. Avem uh, multe de făcut. Uh, mai întâi, directiva trebuie să intre în uh, vigoare, dar în fine, după 5 ani, putem să ne apucăm de treabă. Dacă îmi permiteți o remarcă de încheiere, aș vrea să folosesc această oportunitate și să vorbesc despre cum salut faptul că toate aceste obiective, obstacole vor dispărea pentru totdeauna. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Catherine Stiller. Două minute. Eh, mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim eh, comisiei. Salutăm această propunere, deși, după cum au spus mulți, a luat ceva vreme, a durat ceva vreme. 80 de milioane de cetățeni europeni se confruntă cu dizabilități și e important pentru ei să aibă acces la produse și servicii accesibile. Salut mai ales inițiativele în materie de tehnologie informațională. S-a vorbit aici și despre propriul nostru site web. Iată o lecție de învățat pentru noi toți, cei care Uh, am lucrat la Comisia pentru Piața Internă, ne-am asigurat că site-ul nostru web are trăsături de accesibilitate, dar putem face mai multe. Sigur, nu vrem discriminare pe piața digitală unică. E interesant că la Națiunile Unite se are în vedere o examinare a implementării Convenției eh, Națiunilor Unite, unde documentul la, la numărul 12 se specifică tocmai aceste probleme de accesibilitate prin tehnologia informatizată. Uite, în paralel, Parlamentul European și Națiunile Unite discută exact aceeași chestiune. Aș face un apel la Comisie să facă o propunere legislativă pentru a pune în aplicare acest tratat cât de curând posibil. Actul de accesibilitate se referă și la cărțile electronice, dar mai puțin de 5% dintre cărțile publicate pentru nevăzători și pentru cei cu probleme de vedere, 1% se adresează acestora, sunt foarte un număr foarte, foarte redus. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii și cu comisia pentru a ne asigura că acest act este pus în aplicare și, de asemenea, în ceea ce privește ratificarea tratatului de la Mache. Vă mulțumesc, Are acum cuvântul doamna Helga Stevens. Un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, dragi colegi, este important să avem acest uh, act privind uh, accesibilitatea, care este doar o mică parte a recomandării Națiunilor uh, Unite. Sper, uh, Unite. Sper că Comisia Europeană va veni și cu propuneri suplimentare, pentru că deocamdată nu am ajuns la o adevărată piață unică pentru, um, dedicată persoanelor cu dizabilități și mai avem foarte multe lucruri de făcut pentru a îndepărta toate aceste bariere în fața accesibilității. Un lucru valabil chiar și pentru pagina noastră de internet. Există foarte multe întreprinderi care își oferă serviciile și produsele peste tot în Europa și avem nevoie de o abordare echilibrată care să țină seama de interesele persoanelor cu diz- dizabilități și de interesele persoan- ă, firmelor care oferă aceste servicii. Este evident că numărul persoanelor cu dizabilități va crește și vă asigur de sprijinul meu uh, pentru această propunere. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Caranțova, un minut și 30 de secunde. Uh, mulțumesc, uh, doamna președinte, doamna comisar. 80 uh, de milioane de cetățeni cu dizabilități au nevoie de acces nu doar la piața unică, ci la piața digitală ca să cumpere bunuri și să aibă acces la serviciului Uh, salut un act european privind accesibilitatea. Dar după ce am așteptat această propunere, acum trebuie să ne asigurăm că avem și rezultate. Trebuie să transformăm declarațiile în acțiuni și să ajutăm indivizii în viața lor zilnică. Ca raportor pentru directiva de accesibilitate, aș fi recunoscătoare dacă ați putea explica mai bine cum vedeți relația dintre cele două legi. Uh, mi s-au părut bune uh, referințele din uh, considerent și din nota explicatorie înainte de a... Dar avem nevoie de considerații mai bune înainte de a intra în trialogul din noul an. Ce vă asigur este că Parlamentul nu va uh, renunța la ideea unei domenii de aplicare mai mare pentru această directivă și garanții scrise în privința uh, website-urilor non-publice acoperite de uh, garanție. Persoanele cu dizabilități au nevoie de acces complet la piața digitală și la internet, nu doar la website-urile publice. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Ajungem la ultima procedură a intervențiilor spontane din această seară. Doamna Șoidrova este prima. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Aș vrea să vă spun un singur lucru. Sprijin ce a spus dumneavoastră și concluzia mai ales, nevoia de a asigura acces la educație pentru cei cu dizabilități. Aceasta este condiția de bază, condiția preliminară fundamentală, dacă vrem ca servicii digitale, de exemplu, uh, uh, sunt într-adevăr utilizate pe deplin. Suntem cu toții de acord că trebuie să sprijinim accesibilitatea, însă problema apare atunci când încep să cauți sus de finanțare. Știm asta foarte bine uh, din situația bugetelor naționale. Trebuie să spunem că calitatea educației și accesibilitatea educației sunt datoria noastră, sunt un imperativ și o investiție. Mulțumim. Uh, doamna Șeflova, un minut. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Actul european privind accesibilitatea este unul pe care îl salutăm, deși uneori este foarte dificil să discutăm acest subiect în Consiliul European. Vedem când discutăm directiva privind accesibilitatea website-urilor publice. De aceea va fi foarte important să facem, să transformăm această directivă în realitate. E un document care Uh, stârnește așteptări foarte mari în rândul persoanelor cu dizabilități și sper că nu se va avea de rezultat și mai multe frustrări. 80 de milioane de persoane cu dizabilități au o, foarte multe obstacole pe care trebuie să le depășească în viața de zi cu zi. Accesibilitatea mai bună a bunurilor și serviciilor este absolut vitală pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități, dar poate și a persoanelor în vârstă. Este unul dintre motivele principale pentru care vrem să susținem actul european privind accesibilitatea și sperăm că și statele membre vor face acum. Domnul Marias este ultimul vorbitor. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În Uniunea Europeană există astăzi 80 de milioane de oameni cu dizabilități. Noi considerăm drept urmare că această inițiativă privind uh, accesibilitatea este deosebit de importantă în domeniul muncii, comerțului și educației. Trebuie să există o participare egală la activitățile sociale. Șansele de a găsi un loc de muncă scad cu 25% dacă cineva are o dizabilitate. 80% din persoanele cu dizabilități din Grecia, de exemplu, nu au un loc de muncă politica de austeritate a înrăutățit și mai mult situația, lucru pentru care Troica este de vină. Persoane cu dizabilități câștigă foarte puțin bani și sunt deseori excluse. Vă mulțumesc și acum în numele Comisiei dau din nou cuvântul doamnei comisar Tyson. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc colegilor, mă simt încă printre colegi aici în Parlamentul European și aș dori să le mulțumesc deputaților europeni pentru sprijinul acordat acestei propuneri. Sper că o să putem uh, coopera bine pe viitor și sper că acest pachet legislativ va putea fi adoptat rapid și aplicat la fel de rapid. Ni s-a spus că trebuie să ne asigurăm că propriile noastre instrumente uh, și proprii noastre date, informații, sunt accesibile unui număr maxim de persoane. Bine, la lansarea acestui pachet, mă asigur că materialele disponibile sunt disponibile și pentru persoanele cu dizabilități, tocmai pentru a răspunde la toate exigențele formulate, însă aș atrage atenția Comisiei asupra faptului că încă se pot face multe îmbunătățiri. Helga Stevens spunea că propunerea e bună, dar că vor fi costuri pentru firmele producătoare. Însă, aceste costuri vor fi costuri minime. Producătorii vor avea dreptul de a alege și aceste costuri vor fi minime pentru că avem această idee de design for all. Va trebui să aplicăm acest principiu noilor servicii și bunuri lansate pe piață. Nu e vorba de a transforma serviciile și bunurile existente, pentru că această transformare costă mult mai mult. Dacă ținem cont de aceste exigențe de la bun început, costurile adesea sunt absolut nesemnificative și dacă sunt prea ridicate, Asta ar însemna, în ultimă instanță, că un produs ar trebui să fie modificat radical și într-o astfel de etapă un producător poate uh, trimite o notificare către comisie. Însă trebuie să ne asigurăm că într-adevăr se respectă regulile statuate aici. Dorim ca bunurile și serviciile să răspundă într-adevăr un maximum de exigențe, printre care și accesibilitatea. Dacă se poate realiza acest lucru cu costuri mici, șansele de a reuși sunt reale, sunt foarte bune. E vorba de exigențe funcționale impuse și serviciilor publicile, publice, de exemplu, în ceea ce privește uh, domeniul de acoperire, domeniul de aplicare a acestui act. Directiva va trebui negociată în dialog tripartit. Uh, pentru aceasta, domeniul de aplicare este altul, se referă la site-urile private și aici cerințele funcționale sunt aceleași Uh, ca și pentru serviciile, siturile serviciilor publice. În ceea ce privește copyright-ul, drepturile de autor, acordul de la Marrakesh prevede o exonerare de copyright pentru cărțile tipărite în brai. Aici nu e vorba de această categorie de produse, ci la noi e vorba de cărți electronice ce pot fi uh, descărcate de pe internet. Trebuie să ne asigurăm că și acestea sunt accesibile persoanelor nevăzătoare care pot consulta conținutul respectiv folosind alte metode de lectură. Trebuie ca nevăzătorii sau cei cu deficiențe de văz să poată citi aceste cărți și dacă de la bun început se are în vedere acest lucru, costurile de adaptare sunt minime și asta va duce la un maximum de accesibilitate pentru toți. Vă mulțumesc de sus, pentru susținerea noastră și știu că pot conta pe cooperarea noastră pe viitor.